Vă invit să ocupați locurile. Bun ați, bine ați venit la această sesiune de după amiază. Îmi cer scuze, spune președintele, uh, că această sală este destul de înghesuită, nu este tipul de sală uh, pe care îl avem de obicei, uh, mai ales atunci când avem și vot pe ordinea de zi. Vă rog, uh, în spatele sălii, dacă puteți să faceți liniște, să putem continua ședința. Înainte de a începe votul, doamna Rule, care este raportor uh, pentru buget uh, anul acesta, o nouă procedură, a solicitat uh, să vă spună câte ceva, pentru că avem un termen foarte scurt, așa încât, cu permisiunea uh, dumneavoastră, dragi colegi, o să rog pe doamna Rile să vă prezinte noua procedură. Așa încât, uh, Heidi, mă bucur să-ți dau cuvântul. Avem acum tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare uh, deci cu tratatul, cu intrarea în vigoare a tratatului de uh, de la Lisabona în vigoare, avem mai multe uh, drepturi nu mai există uh, două lecturi, ci o singură lectură. Vom avea competențe sporite. Acesta este un element. Și apoi, anul acesta există un element special, dat fiind că comisia a fost desemnată târziu, nu are timpul să, prime, pre, să, arat, să prezinte orientările pentru bugetul pentru 2011. Deci va trebui să uh, facă uh, munca de pregătire și prezentarea imediat. Consecința este că pe 4 martie Comisia de Buget va vota și dacă vrem să prezentăm ceva uh, în calitate de comisie, putem să o facem la nivelul coordonatorilor. Astăzi voi prezenta o scrisoare cu orientările, așa încât cer uh, apoi coordonatorilor să clarifice lucrurile cu grupul pentru a putea respecta uh, termenul. Nu se poate face altfel, îmi pare foarte rău. Deci vom avea o întâlnire a coordonatorilor în această după-amiază și vom discuta în detaliu. Însă este important ca toți membrii să cunoască procedura care există. Trebuie să uh, îi întreb și să-i rog pe cei care uh, stau în picioare, o să-i rog să ocupe un loc dacă nu mai sunt uh, locuri disponibile, vă rog să mergeți în sălile de ascultare. Există astfel de săli și vă rog să nu ne tulburați pentru a putea desfășura uh, votul. Îmi pare rău, spune președintele, nu avem sală de ascultare. Atunci, cei care stau în picioare, vă rog să păstrați liniștea. Mulțumesc. Bun. O să trecem mai departe, așadar. Uh, la uh, votul uh, avizului doamnei Sheldemose atunci când avem voturi contestate, atunci vom face o verificare. Vă rog să verificați sistemul electronic, să introduceți cartila, cartela ca să putem verifica. așa încât să vedem cine votează pentru PPE, grupul PPE. Cine votează pentru PPE? Vă rog să votați acum. Votul s-a deschis pentru uh, grupul PPE. Șaptesprezece au votat. Aveți dreptul la 14 voturi, deci 3 nu vor vota. Vă rog uh, trei membri uh, ai grupului PPE să uh, scoată cartela care ei nu votează. Cine nu votează din partea PPE-ului? Uh, numărul a crescut din nou la 17, nu, 16, se pare că tot mai vin și alți membri ai grupului. Deci numai 16, nu putem să așteptăm toată ziua, vă rog să scoateți uh, cartela. 14 acum. Acum uh, am scăzut la 13. Deci încă o persoană poate să voteze, deci nu 13, ci 14. Deci PP-ul 14. Acum eh, S și D. S-a deschis votul pentru grupul S și Socialiștilor și Democraților. Cine este pentru? Doamna Capert. 10 până acum. 10 din 10. Foarte bine. ALDE. Votul este deschis pentru grupul ALDE. 2. 4. Bine, 4. Acum Verzi s-a deschis votul pentru grupul Verzilor. 2. 3. Uh, votul este deschis, deschis pentru ECR. trei, patru, Eu nu votez. trei atunci. Uh, votul s-a deschis pentru GUE. Doi. Doamna Stassen votează. Aveți uh, dreptul uh, să votați și uh, doi uh, neafiliați. Mulțumesc. Atunci suntem pregătiți să votăm. Uh, doamna uh, Șaldemose, vreți să spuneți ceva înainte de începutul uh, votului? Vreau să mulțumesc colegilor pentru excelenta colaborare de care am avut parte Poate că rezultatul uh, final nu o să arate acest lucru, dar vreau să mulțumesc uh, colaboratorilor care au fost la înălțimea uh, sarcinii. Am lucrat cu toții la acest dosar, multe persoane s-au implicat pentru a vedea cum să facem etichetarea produselor alimentare în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor! Este o muncă uriașă pe care ați făcut-o. Să votăm asupra acestui raport. Articolul 1, alineatul 3. Uh, compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Se adoptă. Asta înseamnă că 109 și 110 devin caduce și mergem la articolul 11 al uh, doamnei Șaldemoze. Cine este pentru? verificare electronică. Deschidem votul electronic. Votul la amendamentul 11. S-a închis votul. E prima oară când folosesc uh, votul electronic. 19 pentru, 17 împotrivă, o abținere se adoptă. Trecem la articolul 2. Uh, avem un amendament oral pe care îl supun votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? 111 uh, și 112 devin caduce și trecem la amendamentul 12, articolul 2, alineatul 2, uh, amendamentul doamnei Șaldemoze. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul oral 2. Uh, se pare cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. A adoptat cu o majoritate confortabilă. 113 devine caduc. Trecem la 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 3, alineatul 3, amendamentul 115 al domnului Caras. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamente 14 și 114, doamna Charles de Young. Cine este pentru? Cred că o să votăm electronic. S-a deschis votul electronic pentru 14 și 114. Cine este? Uh, votul s-a deschis, votul s-a închis respins cu 21 de voturi împotrivă, 15 pentru și o abținere. Trecerem la 116 a doamnei McClarkin. Pentru? Cred că vom vota electronic din nou. Amendamentul 116 al doamnei McClarkin. S-a deschis votul. S-a închis votul adoptat cu 21 de voturi pentru, 15 împotrivă și nicio abținere. Trecem la articolul 4. Am o problemă cu cartela. Când uh, votez împotrivă, apare că votez pentru. Dat fiind că grupul dumneavoastră este pentru, cred că nimeni nu o să se supere. Să trecem la articolul 4. Aceste voturi uh, nu sunt înregistrate. 117, care este o, o uh, eliminare, o să votăm electronic. Deci votăm 117. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins cu 29 de voturi împotrivă, 8 pentru și nicio abținere. Amendamentul 118 al doamnei McClarkin. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins cu majoritate. Trecem la articolul 7. Articolul, uh, amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Așa încât 119, 120, 121 și 274. Trecem acum la 122 al doamnei Corața Bil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articolul 8. Amendamentul 15 al doamnei Șaldemoze. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, adoptat cu mare majoritate. 123, amendamentul doamnei McClarkin. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 124, domnul De Jong. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Abțineri? Amendamentul 16 al doamnei Șaldemoze. Cine este pentru? Vot electronic. Amendamentul 16, doamna Șaldemoze, s-a deschis votul. Votul electronic. S-a închis votul. Adoptat cu 20 de voturi pentru și 16 împotriva și nicio abținere. Amendamentul 17, doamna Șaldemoze. Să votăm electronic, vă rog. Deci, 17. S-a deschis votul electronic. Votul s-a închis. Respins. 13 pentru, 24 împotrivă, nicio abținere. 125 devine caduc pentru că este adăugire și trecem la amendamentul 18 al doamnei Șaldemuze. S-a deschis votul electronic la amendamentul 18 al doamnei Șaldemuze. S-a închis votul. 18. 18 deci este respins. Trecem la articolul 9. Amendamentul 19 al doamnei Șaldemoze. Vot electronic, vă rog. Amendamentul 19 s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. adoptat cu 23 de voturi pentru și 14 împotrive. Amendamentul 126 al domnului Calas. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 20 al doamnei Șaldemoze. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 127 Mm, nu se votează pentru că este un amendament lingvistic. Acum avem 21 și 128 ale doamnei Șaldemuze și domnului Caras. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 al doamnei Șaldemuze. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 129, domnul De Jong, cine este pentru, împotrivă, se adoptă cu o mare majoritate. Amendamentul de compromis numărul 3, 5 grupuri politice, uh, Înainte de 5 grupuri politice, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Asta înseamnă că amendamentul 131, 130, 132 și 133 devin caduce, potrivit, după părerea mea. Și trecem la amendamentul 134 uh, al domnului Engel. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la articolul 10, amendamentul 23 al doamnei Șaldemoze, pentru. Vă rog să verificăm electronic. Amendamentul 23 de la articolul 10. S-a deschis votul electronic. Votul s-a închis. 23 pentru, 14 împotrivă, adoptat. Trecem la amendamentul 135, articolul 11 al doamnei McClarkin. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Respins. Trecem la Uh, amendamentul 24 al doamnei Mose. Ele, vot electronic. Amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat cu 21 de voturi pentru, 14 împotrivă și 2 abțineri. Articolul 13, amendamentul 136 al domnului de Young. Vă rog să votăm electronic. Amendamentul 136. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat cu 27 de voturi pentru, 10 împotrivă, nicio abținere. Trecem la amendamentul 25 al domnului Șaldemoze. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat cu majoritate. Trecem la articolul 14 un uh, vot uh, pe părți. Amendamentul 139 al domnului De Uh, Vedeți uh, votul separat pe lista de votare. Cine este pentru prima parte a amendamentului 139? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. A doua parte a amendamentului 139. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Trecem la amendamentul oral 3. Cu adoptarea acestora, toate celelalte amendamente la articolul 14 devin caduce și trecem la amendamentul oral 3. Da, doamna Șaldemote? Cine este pentru? amendamentul oral 3. Amendamentul oral 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27.143 devin duge. Trecem la uh, 28 al doamnei Șaldemoze. Vă rog să votăm electronic la acest uh, amendament. 28. S-a deschis votul. S-a închis votul adoptat cu 20 de voturi pentru 18 împotrivă, nicio abținere. Amendamentul 144 al domnului Engel. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat cu mare majoritate. 145 uh, Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 146 al domnului de Young. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 29 al doamnei Șaldemose. Vă rog să votăm electronic la amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 15 pentru 23 împotrivă. Deci 147 devine caduc, prin urmare. Împotrivit listei de vot, 147 devine caduc. Îmi, cere, îmi cer scuze, spune președintele, votăm totuși la 147. 147. S-a deschis votul, deci la amendamentul 147, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul la 147. Adoptat cu 21 pentru, 17 împotrivă, nicio abținere. Trecem la amendamentul oral 4 îl supun votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Amendamentul 148 al domnului Manders. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Articolul 15 amendamentul 149 al domnului Deon. Pentru. Să votăm electronic, vă rog, dacă se poate. La 149 s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 19 împotrivă, deci este respins. Îmi pare rău, domnule De Jong. Trebuie să mai fie obținut un vot de la cineva. Amendamentul 150 pentru Împotrivă. Respins. Amendamentul 151 la articolul 16 de domnul Schmidt. Cine este pentru? Să votăm electronic. Deci s-a deschis votul la 151. S-a închis votul. Adoptat cu 19 pentru, 17 împotrivă și 2 abțineri. Trecem la articolul 17, amendamentul 152 al domnului de Iong. Putem să votăm electronic, vă rog, la 152 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu 15 voturi pentru 23 împotrivă, nicio abținere. Trecem la amendamentul 153 al domnului Caras pentru, împotrivă, respins. Apropo, dacă cineva vrea să se abține să semnaleze acest lucru, că nu o să mai citesc abținerile. 154, articolul 17, alineatul 2, amendament al doamnei Comi. Cine este pentru? Împotrivă? Respins? 155 uh, și 156 devin caduce pentru că erau adăugiri la 154 care a fost respins. Trecem la 157, amendamentul domnului De Jong. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Trecem la 158, amendamentul doamnei McClarkin. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 30 cred că devine caduc, doamnă Șaldemoze. Așa că trecem la amendamentul de compromis 4. Cine este pentru amendamentul de compromis? Împotrivă? Se adoptă. Asta înseamnă că 159, 160 și 161 devin caduce și trecem la articolul 20, amendamentul 32 al doamnei Șaldemoze. Cine este pentru? Să votăm electronic, vă rog. Amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu 12 voturi pentru și 26 împotrivă. Asta înseamnă că trecem la amendamentele 164 și 165 de domnul Engel și doamna McClarkin. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Trecem la amendamentul 163 al domnului De Jong. Cine este pentru? Împotrivă. Și acesta este respins. Uh, amendamentul 166 a doamnei Corața Bild a fost retras. Deci votăm asupra textului inițial al articolului 20 uh, într-un vot uh, pe părți, puteți, așa cum a cerut PP-ul. Prima parte a textului inițial, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. A doua parte, cred că o să votăm electronic a doua parte. Să votăm. Cea de-a doua parte, cine, cine este pentru? Toată lumea este împotrivă. Cine este împotrivă? o, o opoziție în unanimitate la textul Comisiei, fără abțineri. Articolul 21, amendamentul 167 al domnului Caras, pentru, împotrivă, ă, respins, 168, amendamentul domnului Caras, pentru, împotrivă, de asemenea respins. Trecem la articolul 22, amendamentul 33 a doamnei Șaldemoze. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat cu majoritate confortabilă. Trecem la amendamentul de compromis 5 al doamnei Bill și domnului De Jong. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Prin urmare, 170 devine caduc. Trecem la articol 24, amendamentul 34 al domnului Șademoze. Pentru, împotrivă, abțineri, nu. Deci se adoptă articolul 25, amendamentul 171 al domnului De Jong. Cine este pentru? Cred că trebuie să votăm electronic. S-a deschis votul la 171. S-a închis votul. Adoptat cu 21 pentru, 17 împotrivă și nicio abținere. Trecem la articolul 29. Amendamentul 173 al domnului Caras. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 172 al doamnei Șaldemoze. Cred că trebuie să verificăm electronic. Deci 172 uh, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Cu 19 pentru, 17 împotrivă și 2 abțineri. Trecem la amendamentul 35 al doamnei Șaldemoze. Cine este pentru? Din nou votăm electronic. Verificăm electronic. Deci vot electronic la 35. S-a închis votul. Adoptat cu 24 pentru și 13 împotrivă, nicio abținere. Trecem la amendamentul oral numărul 5. Cine este pentru? Cei care sunt pentru să... Cine este împotrivă? Adoptat. Așadar, Trecem la amendamentul 37 al doamnei Șaldemose. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Și cred că amendamentul 177 al domnului De Jong devine caduc. Amendamentul 38. Cine este pentru? Împotrivă? Să verificăm electronic, nu a fost foarte clar. Deci s-a deschis votul la amendamentul 38. S-a închis votul. Respins cu 17 pentru 21 împotrivă. Ceea ce înseamnă că trecem la amendamentul 178 al domnului De Iong. Pentru împotrivă abțineri respins. Acum trecem la amendamentul domnului Engel în două părți, 179, deci. Votăm prima parte prin uh, vot electronic. Prima parte, vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis adoptat cu 23 voturi pentru și 14 împotrivă. A doua parte a textului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Respins. Amendment 180 Trecem la amendamentul 180, doamna Bilt. Devine caduc. Trecem la Amendamentul 182, domnul Caras, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 183, domnul McClarkin, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentele 39, doamna Șaldemose, și 181, domnul uh, Juvin și Abad pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 40 al doamnei Șalemoze pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 41 al doamnei Șalemoze pentru Împotrivă. Abțineri. Uh, amendamentul 41 devine caduc. Îmi cer scuze, spune președintele. Trecem la 184, într-adevăr. Amendamentul 184, articol 29, linia 3, domnul McClarkin, pentru, împotrivă, Respins. Iar la articolul 29, alineatul 4, avem 42 al doamnei Șaldemoze pentru, împotriva, se adoptă. Trecem acum la articolul 30. Primul amendament este 185, un vot pe părți, amendamentul domnului Caras. Prima parte a amendamentului domnului Caras pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, cu vot electronic. Votul este acum deschis. Vă rog să votați mai repede. Votul este închis. Acest amendament se adoptă cu 21 voturi pentru 17 împotrivă. Acum trecem la articolul 31. Amendamentul de compromis numărul 6. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ca atare, n-am să citesc toate celelalte amendamente care devin caduce. Sunt foarte multe. Și trecem la amendamentul numărul 196 al domnului Kreutzmann. Articol 31, alineatul 2. Cine este pentru amendamentul 196? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la amendamentul oral 6. Pentru. Haideți să verificăm electronic. Este vorba despre amendamentul oral numărul 6. Cine este pentru? Uh, PPE uh, l-au propus, dar iată că acum sunt împotriva. Înțeleg corect, spune președintele? L-au retras, într-adevăr. Deci, amendamentul oral 6, propus de PPE și uh, Socialiști Democrați, verificăm electronic. Uh, PP-ul uh, dorește neapărat să respingă propriul amendament. Avem 42 de cartele de vot. Ce se întâmplă? Trebuie să ajungem la cifra de 39 de voturi. Amendamentul este respins cu 16 voturi pentru, 19 împotrivă și 2 abțineri. Asta înseamnă că trecem la amendamentul 44 al doamnei Șaldenoze. deoarece uh, precedentul a fost retras. Votăm așadar la amendamentul doamnei Șaldemoze. Electronic. Votul este închis. Este respins 14 voturi pentru, 20 împotrivă, 2 abțineri. Și trecem la amendamentul doamnei Turunen 198. Votăm electronic. Votul este deschis la amendamentul 198. Sunteți foarte lenți în a vota. Votul s-a închis acum. Respins. 10 pentru, 24 împotrivă. Nici o abținere. Trecem la amendamentul 201. Domnul Lyon, vot electronic. Este vorba de amendul 201. Votul este acum închis. Respins. 7 voturi pentru 30 împotrivă. Suntem la articolul 31, alinatul 3. Amendamentul 202. Eh, domnilor Weisberger și Kreutzmann. Un punct de ordine, domnule președinte din text s-a um, modificat cuvântul mandatory cu voluntary. Ni se pare mai uh, adecvat. Preferăm mai în loc de shell. Și citesc amendamentul. Value, energy, content, fat, saturated sugars, salt, may instead of shall in addition be expressed. It's just a logic este o consecință logică acolo. E vorba de o problemă de gramatică. Este un amendament oral pe care îl faceți, doamnă, spune președintele. Trebuie să faceți un amendament oral pot să-l accept doar dacă și celelalte grupuri îl acceptă. Doamna Șaldemoza, ce credeți? Sunteți de acord? Există alte obiecții la amendamentul oral doamnei Kreutzmann? Îmi cer scuze, aș dori să aud încă o dată despre ce este vorba. Doamna Kreutzmann recitește. To move from mandatory nutrition declaration to... Trecem de la termenul mandatory la voluntary. Formulation is to uh, replace Consecința logică este de a înlocui pe shall cu may. For the following nutritional values, energy content, fat, saturated sugars and salt may in addition be expressed as appropriate a percentage of the reference intakes and so on. Este dată lumea mulțumită cu această soluție? Spune președintele, mulțumesc. Atunci, supunem la vot amendamentul 202, așa cum a fost amendat oral de către doamna Kreutzmann. Cred că va trebui să verificăm electronic. Vot electronic. Votul este deschis pentru amendamentul 202. Votul s-a închis acum. Și se adoptă cu 21 de voturi pentru, 8 împotrivă, 10 abțineri. Ca atare, 199 și 200 devin caduce și trecem la amendamentul 203. Doamna Turunen. Votăm asupra lui 203 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem la articolul 32. Amendamentul 204 al domnului Weisberger și doamna Kreutzmann. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 205. Doamna Turunen. Pentru. Aici vom vota și electronic. 205. Votul este deschis. Votul este închis. Și este respins. 13 pentru, 24 împotrivă, 2 abțineri. Trecem la amendamentul 186, în Huang Noc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 187, domnul Caras, pentru. Vot electronic. Amendamentul 187. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat cu 23 pentru 15 împotrivă. Ca atare, 188 și 45 devin caduce și trecem la articolul 32, alineatul 2. Amendamentul 206 Votăm la uh, amendamentul 206 al domnului Turunen. Pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Amendamentul 46 al doamnei Șaldemoze pentru vot electronic la amendamentul 46. Votul este deschis. Votul este închis. 19 pentru, 19 împotrivă, așadar amendamentul este respins. Amendamentul 208 al doamnei Comi pentru, împotrivă, se adoptă amendamentul 207 și 209 devin caduce și putem trece la amendamentul 47. Este corect sau nu? Amendamentul 47 la neșel de moze. Pentru. Vă rog să verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 21 pentru 17 împotrivă. Amendamentul 210 în Huang Nok. Votul este deschis la amendamentul 210. Votăm electronic. Votul este închis. Se respinge 12 voturi pentru, 27 împotrivă. Articolul 33, amendamentul 211 al domnului Caras pentru, împotrivă, abțineri, respins. 212. Weisberger și Kreuzmann, Votul este deschis. Votul electronic este deschis. Votul este acum închis. Se adoptă cu 21 pentru și 18 împotriva. Articolul 34. Amendamentul de compromis numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Ca atare, Trecem la amendamentul 216, articol 34, alineatul 1A. Pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 218, pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 49 al doamnei Șalemoze. Deschidem votul electronic. Votul este acum închis. 19 la 19, votul, amendamentul este ca atare respins. Trecem la amendamentul 50 al doamnei Șaldemoze. Prin vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 21 pentru, 18 împotrivă, nicio abținere. Amendamentul 219 al uh, comi pentru, împotrivă, abțineri, respins. 217 Kreuzmann pentru, împotrivă, respins. Două amendamente identice, 51 al domnului Șaldemose și 220 al domnului De Jong. Votul este acum deschis, votul electronic. Votul este închis. Amendamentul este respins, 15 pentru, 24 împotrivă. Amendamentul 221 al domnului Caras. Pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul 222 al domnului McClarkin. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 52 al domnului Șaldemoze. Pentru. Vom verifica electronic. Amendamentul 52, votul este deschis. Votul este închis. adoptat cu 24 pentru 15 împotrivă. Amendamentul 53 al doamnei Șalemuză. Deschidem votul electronic. Votul este acum închis. Respins 15 pentru 24 împotrivă. Amendamentul 223. Weisgerber și Kreutzmann. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 224, domnul Caras, pentru, vot electronic. Amendamentul 224 al domnului Caras. Votul este acum deschis. Votul este închis. Respins 15 pentru 23 împotriva. Amendamentul 225 Kreutzmann pentru împotriva respins. Trecem la articolul 35. Amendamentul 226 al domnului Caras pentru împotriva abțineri respins. 227 al domnului McClarkin pentru împotriva respins. 228 Kreutzmann pentru împotriva respins. 229 Vom vota electronic. Votul este acum deschis. Votul este închis. adoptat cu 20 pentru și 19 împotriva. Asta înseamnă că și amendamentul 54 uh, este respins. Trecem la amendamentul 55 al doamnei Charles de Mose. Vot electronic. Votul este deschis. Amendamentul 55. Votul este deschis. 55, repetă președintele. Vot electronic. Amendamentul 54 a fost respins. Votul acum la 55 este închis. Se adoptă 34 pentru și 5 împotriva. Amendamentul 230 al domnilor Juvin și Abad. Vot electronic, votul este deschis. La 230. Votul este închis. Adoptat cu 20 pentru 19 împotriva. Amendamentul 56 al domnului Charles de Cred că vom vota electronic. Amendamentul 56, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat cu 22 pentru, 17 împotrivă. Ca atare, amendamentul 231 devine caduc, amendamentul 57 a fost retras și putem trece la capitolul 6. Amendamentul 232 al domnului Caras. Votul este deschis. E o propunere a domnului Caras. Votul este deschis. Votul electronic. Votul este închis și este adoptat cu 21 pentru 17 împotrivă. În urmare, toate amendamentele de la capitolul 6 devin ca duce, deoarece acest capitol a fost șters. Așa încât ajungem la capitolul 7. Sărim la capitolul 7, deoarece toate celelalte amendamente la capitolul 6 devin caduce. Într-adevăr. Domnul Șaldemotor este corect? Da. Trecem deci la capitolul 7 și votăm amendamentele 249 al domnului Caras și 250 al domnului Abad. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat cu 19 pentru și 18 împotrivă. Înseamnă din nou că și capitolul 7 este uh, șters. Aceasta înseamnă că toate celelalte amendamente de la capitolul 7, de la acesta acesta a fost respins, devin caduce și sărim la amendamentul 251 al domnului Caras. Suntem acum la articolul 53, amendamentul 251 pentru, împotrivă, respins amendamentul 68 al doamnei Șaldemose Deschidem votul electronic. Amendamentul 68. Vot electronic. Votul e închis. Se adoptă cu 20 pentru, 16 împotrivă, 3 abțineri. Trecem la amendamentul 252. Doamna Weisgerber, este un vot pe părți. Deschidem votul la prima parte a amendamentului 252. Vot electronic la prima parte a amendamentului 252. Votul este acum închis. Respins 10 pentru 26 împotrivă 3 abțineri. Ca atare, partea a doua devine caducă. Mai votăm asupra celei de-a doua părți? Mai votăm sau mai votăm partea a doua? Votăm și asupra părții a doua, spune președintele. Vot electronic deschis. Partea a doua a amendamentului 252. Votul este închis. Adoptat cu 23 pentru 15 împotrivă și o abținere. Trecem la amendamentul 253. Lion, de asemenea, vot pe părți. Votăm prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Partea a doua. Prin vot electronic. Partea a doua la 253. Votul este deschis. Votul este închis. Respins 5 pentru 33 împotriva abținerea. Amendamentul 69 devine caduc și trecem la anexa 1, amendamentul 254, domnul Caras. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 255. Cine este pentru? Doamna Weisgerber. Împotrivă? Respins prin majoritate. Anexa 2. Amendamentul 256, domnul McClarkin. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Anexa 3. Amendamentul 258 Șal de Moze. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. 259, domnul Caras. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 70 al doamnei Șaldemoză. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 71, doamna Șaldemoză. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amend Amendamentul 257, domnul McClarkin. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Trecem la anexa 4. 264, domnul Caras. Președintele a greșit, își cere scuze, este anexa 4. 264. Deschidem votul electronic. Votul este închis. Adoptat cu 24 pentru, 15 împotriva. Ați reușit de la aceasta, domnule Caras. Amendamentul la al doamnei Moze. Pentru. Îmi cer scuze, spune președintele. Amendamentul 72 267 devin Duce și trecem la 260. Kreutzmann. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 261, 265, Weisberger și Caras. Amendamente identice. Pentru, împotrivă, respins. 262, domnul de Jong, pentru, împotrivă, respins. 268, Tunut Holstein, uh, pentru, verificăm electronic. 268. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 21 pentru 18 împotrivă. Deci 74 devine caduc și trecem la 263. mă vezi, Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 263, doamna Weisgerber. Acesta este amendamentul pe care l-am votat. Haideți să verificăm electronic la 263. Votul este acum închis. Adoptat cu 21 pentru 17 împotrivă. 266, amendamentul domnului Caras. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 269. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Îmi pare rău, doamnă Cium. Șaptezeci și cinci al doamnei Șaldemozei. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Anexa 5. Amendamentul 76 al domnului Șaldemoze. Pentru, împotriva, adoptat. 270 devine caduc și trecem la anexa 6 în sfârșit. Amendamentul 77 al doamnei și al Șaldemoze. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. 78 pentru împotrivă adoptat. Anexa 8. Amendamentul 271 al domnului Caras pentru împotrivă respins. 272 domnul McClarkin. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. Doamna Weisgerber. Aș vrea să spun uh, ceva. În primul rând că s-a întâmplat ceva cu amendamentul 270 uh, anexa 5. Ar fi trebuit n-ar fi fost votat dacă compromisul nu ar fi fost aprobat, însă compromisul a fost aprobat, deci ar trebui să votăm și 270. Grupurile au căzut de acord asupra acestei chestiuni, deci vă rog să nu mai punem la vot. Președintele, conform listei de vot pe care raportorul a acceptat-o, președintele se întrerupe. Doriți, așadar, doriți să puneți la vot? Vreți? Putem vota? Atunci ne întoarcem. Atunci vom vota, doamne Weisberger, amendamentul 270. Cine este pentru? Cine împotrivă? În regulă, este aprobat. Așa. Atunci, unde eram? Unde rămăsesem? 273, al doilea amendament al doamnei McClarkin. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 79, doamna Șaldemoze, cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. Amendamentul doamnei Curața Bilt este retras. Trecem acum la anexa 11. Sper că data aceasta uh, am spus corect. Amendamentul 275 al domnului Caras. Votul este electronic, deci votăm electronic 275 amendamentul domnului Caras. Votul este închis. Aprobat 23 la 16. Amendamentul 276 al domnului Caras. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Trecem la anexa 12, amendamentul 277. Cine este pentru? Putem să verificăm electronic, vă rog. 277, votul este deschis. Votul este închis. Aprobat 21 la 14 cu două abțineri. Trecem acum la anexa 13, amendamentul 278 al domnului Caras. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Respins. Amendamentul 279 al doamnei McClarkin. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Aprobat. Amendamentul 280, doamna Corața Bil, cine este pentru? Verificăm electronic, vă rog. Amendamentul 280, votul este deschis. Votul este închis. Respins cu 14 pentru 25 împotriva. Amendamentul 281 al domnului Caras. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 282, Weisberger Kreutzmann. Verificăm electronic, vă rog, acest amendament 282, vot electronic așadar. Votul este deschis. Votul este închis. Aprobat cu 22 la 17. Trecem la considerente. Considerentul 10, amendamentul 1, doamna Șaldemoze, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul 80 de Young s-a cerut un vot separat. Deci putem uh, vota prima parte a amendamentului 80. Votul este deschis, vot electronic. Votul este închis. Aprobat cu 21 la 17 o abținere. Trecem la partea a doua a amendamentului. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge cu 34 împotrivă, 4 pentru și o abținere. Amendamentul 81, Kreutzmann. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 2 și al de Moze. Pentru. Împotrivă. Aprobat. Amendamentul 82 de Young. Cine este pentru? Împotrivă. Aprobat. Amendamentul 3, doamna Șaldemoze. Verificăm electronic amendamentul 3, doamna Șaldemoze. Votul este deschis. Votul este închis. Aprobat cu 24 la 15. Trecem acum la amendamentul de compromis 8. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Aprobat. Așadar, toate celelalte amendamente la considerentul 25 sunt caduce și trecem la amendamentul 86 de, Nu, a fost retras. Amendamentul 87 al doamnei McClarkin. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Respins. Amendamentul 88. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, respins. Amendamentul 5, doamna de Moze. Deschidem votul electronic. Amendamentul 5, doamna de Moze. Votul este închis acum. Respins cu 26 împotrivă, 12 pentru și o abținere. Avem amendamentul 89, acum al doamnei Turunen. Votul este deschis. Votul este închis. Respins 12 pentru 26 împotrivă. Trecem la amendamentul oral numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. Considerentul 28, amendamentul doamnei Șaldemoze 6. Cine este pentru? Verificăm electronic. Votul este deschis la amendamentul 6. Votul este închis. Se respinge 26 împotriva 12 pentru. Acum votăm amendamentul 90, Corața Bild. Votul este deschis. Votul este închis. Aprobat 22 la 16. Așadar, amendamentul 91 cade. Amendamentul 92, Corața Bild. Votul este deschis pe amendamentul 92. Votul este închis. Aprobat cu 34 pentru și 3 împotrivă. Amendamentul 93, doamna McClarkin. Cine este pentru? împotrivă, respins. Amendamentul 94 de Young. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Respins. Amendamentul 7, al Moze. Votăm electronic. Votul este deschis la amendamentul 7 al doamnei Moze. Votul este închis. Respins. 12 pentru 27 împotrivă. Trecem la amendamentul 92 al domnului Huang Gnoc. Cine este pentru? Vom vota electronic, așadar, votul este deschis pe 95. Votul este închis. Se respinge. 12 pentru, 27 împotrivă. Considerentul 37, amendamentul uh, 96, domnul De Jong. Se deschide votul. Votul se închide. Aprobat cu 26 pentru 13 împotrivă. Trecem acum la amendamentul de compromis 9. Cine este pentru amendamentul de compromis 9? Cine este împotrivă? Abțineri se aprobă. Așadar, acum toate celelalte amendamente la considerentul 37 cad, sunt caduce și trecem la amendamentul 103 al doamnei Corața Bild. Amendamentul 103, votul este deschis la amendamentul 103. Votul este deschis la amendamentul 103, votul este închis. Aprobat 21 pentru 18 împotrivă. Avem un nou considerent și amendamentul nou al doamnei de Moze. Votul este deschis la amendamentul 9. Votul este închis. Se respinge 15 pentru 22 împotrivă, 2 abțineri. Considerentul 39, amendamentul 104D al doamnei Corața Bild. Votul este deschis. Nu, nu, amendamentul 104, spune președintele. L-ați retras? Atunci trecem la amendamentul de compromis 10. Cine este pentru amendamentul de compromis 10? Cine este împotrivă? Se aprobă. Prin urmare, trecem la amendamentul 107 al domnului Kreutzmann. Cine este pentru? Cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. Și în fine, ultimul amendament, amendamentul stop, tot al domnului Kreuzmann, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Înainte de a trece la votul final asupra proiectului de aviz, o să dau cuvântul raportorului ca să ne spună câteva cuvinte. Doamna Șaldemoze, vă rog. Da, dragi colegi, îmi pare rău că mai iau cuvântul acum înaintea votului, dar vreau să vă spun că, dat fiind rezultatele din anumite capitole, mai ales pe capitolele 6 și 7, am votat în ce privește uh, capacitatea statelor membre de a impune reguli complementare toate aceste lucruri au fost marcate prin votul nostru și pentru noi, grupul SD, este acum imposibil să susținem acest uh, proiect de aviz. Vom vota împotrivă și îmi pare rău că facem acest lucru pentru că s-au făcut multe îmbunătățiri prin amendamentele de compromis, însă uh, suntem constrânși să votăm împotrivă din cauza acestui aspect determinant care, pe care nu l-am obținut. Mă mulțumesc. Președintele, Uh, Înțeleg că sunteți dezamăgiți de rezultatul votului, dar aș vrea să spun în, în numele întregii comisii și numele meu personal să vă mulțumesc pentru munca depusă. Sigur, e vorba de un aviz, uh, Așadar că mai există multă muncă politică de făcut, în care sigur veți fi implicați și noastră, dar cred că este o, o, o legislație extrem de importantă și știu că uneori raportorul este pus într-o poziție dificilă. Doamna Kreuzfeld, doreați să spuneți ceva? Foarte pe scurt, nu vreau să, să implic toți uh, raportorii din umbră. Nu, în primul rând vreau să spun uh, cât de mult uh, m-am bucurat de cooperarea pe care am avut-o cu Cristel și Poate ați auzit că unii oameni uh, în timpul votului au votat, uh, i-ați auzit spunând că votează împotriva propriilor amendamente și le mulțumesc colegilor pentru că au dat dovadă de unitate. Unii colegi au renunțat la propriile amendamente, am retras o parte din propriile noastre amendamente de dragul compromisului și pentru a avea o poziție comună în această comisie am votat pentru unele dintre amendamentele prezentate de raportor. Cred că această flexibilitate ar trebui realmente uh, răsplătită și vreau să le mulțumesc colegilor din PPE că au făcut acest lucru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă propun să trecem la votul final, pentru că uh, avizul trebuie totuși adoptat și după aceea Comisia de Fond trebuie să decide dacă vrea sau nu acest, uh, acest uh, aviz. Deci trecem la vot final, vot electronic. Uh, Votul este deschis și evident vom avea mare grijă la numărul total de voturi. Așadar am deschis votul. Acum votul este închis. Este adoptat cu 21 de voturi la 15 împotrivă și 3 abțineri. Okay. Thank you very much indeed. Well, that's my first uh, Vă mulțumesc foarte mult. Este prima mea experiență cu o procedură de vot atât de, de, de lungă. Vreau să mulțumesc raportorului și de asemenea și staffului nostru care a uh, muncit pe acest uh, raport. Avem multe alte rapoarte pe care trebuie să votăm, așadar îi rog pe cei care pleacă din sală să iasă cât mai repede și cât mai în liniște, pentru că avem câteva subiecte extrem de importante, uh, rapoarte din proprie inițiativă și alte avize pe care trebuie să le votăm. Următorul punct va fi Adoptarea raportului doamnei Head privind protecția consumatorilor, raport din proprie inițiativă al Comisiei. Uh, Mrs. Head, do you want to say anything? Doamnă Head, doriți să luați cuvântul înainte să votăm? Vă dau cuvântul atunci. Încă o dată, vă rog, cei care plecați să dați dovadă de respect față de această comisie, uh, ieșind în liniște din această sală. E sală mică și vă auzim pe toți. Doamna Head va face o prezentare înaintea votului. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să văd că există atâta interes pentru acest vot, pentru votul asupra acestui raport privind protecția consumatorului văd acest lucru și din faptul că foarte multe amendamente, peste 80 de amendamente au fost uh, făcute, deci toată lumea e interesată de acest raport. Mulțumesc tuturor pentru colaborare, în special uh, staffului meu și persoanelor de la, din cadrul comisiei care s-au uh, ocupat de acest subiect, dar de asemenea și raportorilor din umbră, pentru că am încercat să ajungem la o serie întreagă de compromisuri și uh, sper, cel puțin eu, că am ajuns la niște uh, compromisuri satisfăcătoare și că rezultatul final va fi unul bun, pentru că vorbim de o uh, chestiune extrem de importantă și cu toții dorim să obținem un rezultat cât mai bun pentru consumatori. Președintele, mulțumesc foarte mult! Cred că domnul uh, Monti, care este uh, raportor din urmă pentru uh, PPE, dorește de asemenea să spună câteva cuvinte. Da, domnule președinte, mai întâi vreau să-i mulțumesc raportorului, doamna Ed, pentru că a făcut o treabă excelentă, am colaborat foarte bine și raportul pe care l-a propus ni se pare în mare parte acceptabil. Am Uh, muncit cu toții în ideea ca toți consumatorii să aibă un acces mai bun la drepturile lor, o cunoaștere mai bună a drepturilor lor și am făcut propuneri menite să evite situația în care raportul să fie dezechilibrat față de cetățeni care sunt consumatori pe de-o parte, dar care și ei la rândul lor muncesc în uh, fabrici, întreprinderi, companii uh, mai mari sau mai mici. Deci trebuie să ținem cont și de cei care produc, dar să încercăm să dăm și uh, drepturile uh, pe care oamenii se așteaptă să le aibă. Deci am încercat să evităm să luăm noi o decizie în locul consumatorului, pentru că uneori dacă vrei să faci un lucru prea bine, sfârșești prin a merge prea, târzi, prea devreme, prea uh, departe și dai niște reglementări mult prea stricte am încercat așadar să evităm ca unele măsuri uh, să nu fie adaptate la această perioadă de criză. Există deja o serie întreagă de instrumente pentru consumatori, aflate la dispoziția consumatorilor, trebuie făcut un inventar al tuturor acestor instrumente și trebuie să vedem dacă consumatorii folosesc aceste instrumente și instituții care sunt la dispoziția lor. Voi uh, încheia spunând că există o mică problemă de uh, uh, traducere la două amendamente în sensul că s-a schimbat complet mesajul lor uh, o greșeală de traducere. E vorba de Uh, înlocuirea termenului administrație publică cu autoritate publică. Cred că trebuie să corectăm aici textul, pentru că dacă nu, uh, se schimbă sensul. Vă mulțumesc foarte mult. Okay, well, I think uh, are you proposing to make all amendments as not in the voting or are all your all amendments in the voting list, are they? Aceste amendamente nu sunt pe lista de vot sau sunt deja? Întreabă președintele. N-a fost, uh, n-am înțeles foarte clar. Propun. În, în acest moment ele nu sunt pe listă sugerez să uh, facem acest lucru în cursul zilei. Președintele, în regulă, îmi faceți un semn atunci când doriți, dar vă reamintesc că raportorul și uh, grupurile trebuie să accepte acest lucru. E mai bine să facem acest lucru înainte să începem discuția de, și votul decât să o facem în timpul votului. În regulă, haideți să începem atunci paragraful 1, amendamentul 16 al domnului Trian Trafilides. Cine este pentru, împotrivă, Respins. Parag... Amendamentul 17, Rochefort. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Aprobat. La paragraful 2, amendamentul 18, amendament Rochefort, cine este pentru? Cred că trebuie să verificăm electronic. Nu, nu, avem prea mulți membri care votează. Deci putem să verificăm cine votează. avem un vot mai mult decât ar trebui să fie. Avem prea mulți liberali, avem cinci liberali, da. Nu, sunt patru, spun reprezentanții grupului liberal. Sunt mulți liberali în sală, dar nu toți votează, spune domnul Manders. Nu, președintele repetă, este un liberal în plus. Și în regulă. Haideți să închidem votul și să reluăm. Refacem votul așadar. Deci începem din nou votul. Deci, în continuare suntem 40, sunt 40 de cartele. Bun, acum suntem 39, e în regulă. Deci, votul este deschis, avem 39 de persoane care votează. Nu, avem 39, dar acum nu votează decât 36, spune președintele. Ne trebuie... În fine, haideți să închidem în cele din urmă votul. Deci este aprobat cu 20 de voturi pentru 18 împotrivă. Asta înseamnă că amendamentul 19 al domnului Canfan cade, este caduc și trecem la amendamentul 20 al domnului Triantifilidis. Vrem vot electronic, vot deschis. 39 de voturi în total. Votul s-a închis. Este aprobat cu 19 la 18. La paragraful 4, amendamentul 21 al doamnei Ivanova, cine este pentru, împotrivă, aprobat. Paragraful 5, amendamentul 22, moticomi, cine este pentru, cine este împotrivă, este aprobat. Amendamentul 23 al domnului Triantafilides, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 24, Pascal Canfan, cine este pentru, cine este împotrivă, aprobat. All right. Okay. De fapt, n-ar fi trebuit să votăm amendamentul 24. A fost greșeala mea, spune președintele. Pentru că dacă 22 era adoptat, atunci 24 era caduc. Trecem la paragraful 6, amendamentul 25, moticomi. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. 26 este caduc. Trecem la 27. Uh, propunerea doamnei Ivanova de a adăuga cuvintele transposition and. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Amendamentul de compromis 1 la paragraful 7 va fi un vot pe părți. Vedeți aici părțile. Deci haideți să începem cu partea întâi. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. Partea a doua, cine este pentru? Verificăm electronic, vă rog. Partea a doua, amendamentul de compromis, cine este pentru, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Partea a treia, cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Partea a patra, vot electronic, vă rog partea a patra. Cine este pentru? Votul este deschis. Îmi cer scuze, votul este deschis. Electronic așadar, vot închis. Se aprobă. Partea cincea. Haideți să votăm electronic, pentru că nu știm clar cum votează PPE-ul. Votul este închis se aprobă. 33 pentru, 3 împotrivă. Deci este un compromis real. E foarte ciudat să avem voturi uh, pe părți la compromisuri. Dar asta este, se întâmplă. Deci, acum uh, mergem la amendamentul 32 al domnului Pupakis. Cine este pentru, cine este împotrivă, se aprobă. Amendamentul 33 al doamnei Tun, cine este pentru, Haideți să votăm electronic. Amendamentul 33. Votul este deschis. Votul este deschis la 33. Votul este închis. Respins. 18 pentru, 20 împotrivă. Amendamentul 34 al domnului Triantafilidis. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Paragraful 8, amendamentul 35 al domnilor Moti și Comi. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. Amendamentul 8A, nou. Doamna Tun, cred că trebuie să votăm electronic. 36, amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu 17 pentru, 19 împotrivă alineatul nou, Domnul Moti și doamna Comi. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Alineatul 10. Domnul Moti și doamna Comi. Cine este pentru? Verificare electronică. Pentru? Nu, spune președintele. Suntem la amendamentul 39. Amendamentul 39. Trebuie să verificăm electronic. Vă tot uh, schimbați. Ați deschis votul. O să votăm electronic uh, amendamentul 39. S-a închis votul. Adoptat cu 34 pentru 4 împotrivă. E foarte util pentru mine să știu cum uh, votează fiecare grup. Uh, trebuie să arătați foarte clar, pentru că dacă vă ascundeți mâna după cap, uh, nu văd foarte clar cum votați. Știu ce greu este să fii coordonator ca domnul Schwab. Cred că putem să accelerăm procesul acesta. Uh, unde eram? Da, la adăugirea domnului Canfin, 38, uh, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat cu 20 pentru 18 împotrivă. Trecem la amendamentul 40 al domnului Triantafilides. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 16 pentru 22 împotrivă. Alinatul 11. Amendamentul 42, domnul Motiș, doamna Comi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Da, adoptat destul de ușor. 41 devine caduc. Și ajungem la amendamentul de compromis numărul 2 în trei părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Adoptat în unanimitate, partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul adoptat cu 19 pentru 17 împotrivă. Și partea a treia? Partea a treia. Cum votați pentru partea a treia? Împotrivă. Nicio abținere. Adoptat. Deci întregul compromis este adoptat și asta înseamnă că trecem la amendamentul de compromis 3. Uh, Cine este pentru? Împotrivă. Nu e nimeni împotrivă, nici abținere, se adoptă. Facem progrese. Deci, mergem la amendamentul 51. Deci trebuie să dați mai multe pagini. Să ajungeți la amendamentul 51 a domnului Canfa. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu 15 pentru, 20 împotriva. Domnul Croasman și-a retras amendamentul și mergem la 55, Triantafilides. Cine este pentru, împotrivă, respins. Alinatul 19, amendamentul 58 al doamnei Head. Cine este pentru, împotrivă, adoptat. Domnul Roșfor, amendamentul 56, vrea să se adauge niște cuvinte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă și uh, încă niște adăugiri din partea domnului Pupachis la 56. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 57 și 50, 56 și 57 eh, au fost eh, adoptat. Vreau să retrag 59 pentru că am vrut să indicăm uh, informații oficiale, dar nu, cred că uh, poate să ducă la confuzie. Deci votăm acum amendamentul 60 a domnului Canfa, un vol pe părți, prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte a amendamentului 60, vot electronic, s-a deschis votul la 60, partea a doua. S-a închis votul. Respins cu 33 de voturi împotrivă, 3 pentru. Trecem la amendamentul 61 al domnului Pupachis. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. Alineatul 23, amendamentul 62 al domnului Camfa, s-a deschis votul. 62. Cine este pentru? E util să știm acest lucru. O să deschid votul acum. Amendamentul 62. S-a închis votul. Adoptat cu 31 pentru, 6 împotriva. Amendamentul 63 al doamnei Head. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins cu 20 împotrivă, 18 pentru. Trecem la 65 al domnului Pupakis, alinatul 27. Cine pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 66 al domnului Trantafilides. Cine este pentru? Nu, acesta devine caduc. 67. Amendamentul domnului Popachis. Cine este pentru? Împotrivă? Toată lumea. Abțineri? Adoptat uh, cu unanimitate. Aliatul 28. 68 al domnului Head. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Alinatul 29, amendamentul 69 domnului Moti și doamnei Comis pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29A al domnului Filide, în trei părți. Prima parte, cine este pentru? Cine este împotrivă? Respins. Partea a doua, pentru, împotrivă, Adoptat. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Sunt niște voturi uh, pentru. Nu, pot să vede, nu puteți să vedeți în spatele noastră. Respins. Alineatul 31, amendamentul 71 al domnului Canfan. Cine este pentru? Cred că trebuie să votăm electronic. Deci, amendamentul 71 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat cu 20 voturi pentru, 17 împotrivă. Ratul 32. Domnul Moti și doamna Comi. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendantul 73. Vreau să îl retrag pentru că toată lumea este împotriva unei poveri administrative suplimentare și atunci e mai bine să-l retrag. Trecem la 74, amendamentul meu, sper că o să-l susțineți. Sper că PPE-ul îl va susține și că domnul Schwab este atent. Vă mulțumesc foarte mult. Deci cine este împotriva amendamentului propus de mine? Sunteți împotriva amendamentului meu? Nu. Nicio abținere, deci adoptat. Amendamentul 64 al doamnei Hercin este pentru, împotrivă, adoptat. 75 al domnului Filides. cine este pentru, împotrivă, respins. 76 al domnului Crosman, cine este pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, adoptat. Trecem acum la 80 deci, al domnului Pupachis. Cine este pentru? Să votăm electronic. Deci s-a deschis votul la amendamentul 80. S-a închis votul adoptat cu 23 de voturi pentru 15 împotrivă. Amendamentul 81 al domnului Moti și doamnei Comi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Adoptat. Domnule președinte, vă uh, cer să facem un amendament oral la uh, 82 și cererea este să înlocuim atunci când e vorba de cererea inițială să avem în inițial era Public Administration și din greșeală în traducere s-a pus Public Authority. public-owned organizations providing services. Asta am dorit să avem pentru că se înțelege mai bine atunci când vorbim de servicii oferite uh, de spitale, de pildă, nu neapărat de uh, entități private. probabil că ar fi trebuit să discutăm acest uh, lucru. Unde era sintagma or a public authority? Propuneți uh, o formulare alternativă. Sunteți uh, mulțumit de ea sau nu, doamnă Head? Da, nu, spune președintele. Mulțumesc. Vreți să citiți din nou. Domnule președinte, cred că trebuie făcută o precizare. Termenul care a fost uh, uh inclus în alte alineate în alte amendamente și în acest caz nu este vorba de uh, o uh, înlocuire, ci de o includere. Dacă vreți, puteți să-l citesc în limba italiană. Întregul amendament cu această adăugire. Amendamentul spune că ați adăugat sintagma or a public authority. Vreți să schimbați asta? Uh, Asta este propunerea noastră? Vorbeam despre litigiile cu reprezentanții profesiilor și aș dori să avem cu administrația publică, with public administration, public owned organizations providing services deci organizații publice care furnizează, care prestează servicii. Aceasta este schimbarea, sensul schimbării pe care vreau să o văd aici. Problema este că am identificat această greșeală în ultimul moment. Și nu putem să fim de acord cu acest uh, lucru. Este o greșeală în traducere care schimbă sensul. Deci, înlocuim or public uh, owned organization providing services. O să votăm electronic pe acest uh, amendament oral. Votul s-a deschis. Amendamentul 83 uh, al domnului Kreutzmann, alineatul 40. 83. Cine este pentru? Cred că trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul la 83. S-a închis votul. 18 voturi pentru, 18 împotrivă, respins. 84 al domnului Rochefort. Cine este pentru, împotrivă, s-a adoptat. Trecem acum la alinatul 44 și avem uh, amendamente orale pe lista de vot. Deschidem votul pentru un vot electronic. S-a închis votul. Adoptat cu 22 de voturi pentru, 14 împotrivă. 85 devine caduc. Și ajungem la amenat 86 al domnului Kreuzmann. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 87 al domnului Kreuzmann pentru, împotrivă, adoptat. Ajungem acum la considerente. Amendamentul 1 al doamnei Tim. Cine este pentru? Vot electronic. Amendamentul 1. S-a închis votul. Respins cu 19 voturi împotrivă, 18 pentru. Amendamentul 2, amendamentul propus de mine. Vot electronic. Amendamentul 2 s-a deschis votul. Votați foarte încet uh, în această după-amiază. S-a închis votul. Adoptat cu 19 pentru, 16 împotrivă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Adoptat. Amendamentul 4 al domnului Moti și doamnei Comi. Verificăm electronic. Amendamentul 4. Vot electronic. Votul s-a deschis, votul s-a închis. Respins 23 împotrivă, 14 pentru. Amendul 5 al domnului Canfa. Deschidem votul electronic. Amendamentul 5. S-a deschis votul, s-a închis votul. Adoptat cu 19 voturi pentru 18 împotrivă. Amendamentul 6. Domnul Moti și doamna Comi. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 23 împotrivă, 13 pentru. Amendamentul 7. Doamna Moti, domnul, domnul Moti, doamna Comi. Cine este pentru? împotrivă, adoptat adopt uh, amendamentul 8 al uh, domnului Trian Filidis pentru, împotrivă, adoptat amendamentul 9 tot al domnului Trian Filidis cine este pentru împotrivă respins amendamentul 10 al domnului Trian Filidis s-a deschis votul electronic S-a încheiat votul. Respins 22 împotrivă, 15 pentru. Amendamentul 11, domnul Moti și doamna Comi. Am un al doilea amendament oral la acest uh, din nou avem servicii uh, prestate de administrația publică. O să citesc amendamentul dat, fiind că consumatorul trebuie să fie în măsură să înțeleagă și să uh, își valorifice drepturile când există practici care derivă din uh, sectorul public sau organizații publice care prestează servicii. Asta pentru ca să evităm să discutăm despre autorități publice, public authorities. S-a deschis votul la amendamentul 11. Votul s-a încheiat. Respins cu 20 de voturi împotrivă, 17 pentru. Amendamentul 12 al domnului Confin. S-a deschis votul. Votul s-a încheiat. S-a închis. Adoptat cu 19 pentru 18 împotrivă. Amendamentul 13 al domnului Triantafilides. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat cu 22 voturi pentru 15 împotrivă. Amendamentul oral 14 al doamnei Head, care este în text. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. 14 devine caduc. Deci, ultimul amendament, amendamentul 15 al doamnei Ivanova. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă ajungem la votul final. Vreți să spuneți ceva, doamna Heads? Nu? Sunteți mulțumită? Bine. Deci votul final pe întreg uh, testul. <coughs> Votul este electronic. S-a deschis uh, votul pe acest raport. Votul s-a închis. 34 pentru, niciun vot împotrivă, 3 abțineri. Felicitări, doamnă Head, pentru o treabă bună pe care ați făcut-o. Mulțumesc și o să amintesc tuturor că este un raport din proprie inițiativă. Uh, va merge raportul uh, la plenară. Vă mulțumesc, doamnă Head. Acum, trecem la voturile domnului Turmes două propuneri. Una începește directiva și alta privind regulamentul. O să le luăm în această uh, ordine. Raportorul, domnul Turmes, îmi pare rău că v-am făcut să așteptați. Vreți să spuneți ceva înainte de vot? Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră, domnei Paravanova, doamnei Verniu, domnului Juve, domnului Fox. Cred că am lucrat bine împreună și vom putea să votăm și uh, multe propuneri de compromis. Vreau să mulțumesc personalului acestora, propriului meu, uh, propriilor mei asistenți și vreau să uh, felicit și secretariatul. Valdos ne-a ajutat foarte mult ca să ajungem în punctul unde ne aflăm acum. Vă mulțumesc tuturor. Deci suntem gata să votăm. Vă reamintesc că acum suntem la directivă, pentru că cele două uh, seamănă. Deci e vorba de articolul 11 al directivei, un uh, amendament uh, consolidat uh, de la socialiști democrați, verzi și uh, Uh, conservatori și uh, reformatori. Deci s-a deschis uh, votul. Deci s-a deschis votul pe amendamentul consolidat. S-a închis votul. Se pare că au votat mai multe persoane. Vă rog să verificăm. 40 de persoane votează. Votează prea multe persoane și nu putem să spunem din sistemul de vot cărui grup aparțin. Vreți să vă verificați numerele? Votează 40 de persoane. Deci la unele dintre grupuri votează mai multe persoane. S-a întors și doamna Head, așa încât avem 41 de persoane teoretic care votează și nu ar trebui. Să verificăm. Putem să închidem votul? un vot uh, uh al grupului PPE, vă rog. Numai PPE-ul. Avem 15, deci o persoană în plus de la PPE. 14 trebuie să voteze. În regulă. Să începem să votăm. Amendamentul consolidat 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat cu 19 voturi pentru 18 împotrivă. Deci aveți dreptate. Să... Asta înseamnă că trecem la amendamentul 35 uh, al domnului Fox, adoptat. Trecem la amendamentul 36, propus de câteva persoane distinse. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 37. Amendamentul doamnei Verniu. Pentru, împotrivă, adoptat. 38 propus de doamna Verniu. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Articolul 27, amendamentul 39 al doamnei Verniu. Verniu, cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm atunci. 39, doamna Verniu, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins uh, cu 23 de voturi împotrivă, 15 pentru. Amendamentul 40, doamna Vernio. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu 23 împotrivă, 15 pentru. Amendamentul 41 al domnului Juvin. Pentru, împotrivă, Adoptat. Amendamentele 42 la 45 ale doamnei Verniu vor fi votate în bloc. S-a deschis votul la aceste patru amendamente. S-a închis votul. Respins cu 23 împotrivă, 15 pentru. Amendamentul 46 al doamnei Verniu. Pentru, împotrivă, adoptat. asta. Deci amendamentul 7 devine caduc. Articolul 59. Aceste amendamente devin caduce pentru că amendamentul consolidat nu a fost adoptat. 48. Ce facem cu el? 48 și 49 devin caduce, cred, spune președintele. Din câte văd eu lucrurile, la sfârșitul uh, votului vom vota asupra amendamentului 3, deci va trebui să ne întoarcem după aceea să votăm 48 și 49. Amendamentul 3 este pe ultima pagină, la mine pagina 10. Considerentele uh, nu au uh, aceeași uh, pondere juridică pe care o au amendamentele. Cred că trebuie să votăm acum. Deci, 48. Amendamentul doamnei Parvanova. Pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 49 al doamnei Weisberger S-a deschis votul la amendamentul 49. S-a închis votul. Respins cu 22 de voturi împotrivă, 14 pentru. Trecem la articolul 65, amendamentele 951. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Prima parte a amendamentului 50 a doamnei Parvanova. Dar acesta este caduc ce se întâmplă cu partea a doua a amendamentului 50. Putem vota uh, partea a doua a amendamentului 50, prima parte fiind caducă. Cine este pentru? Vot electronic. Amendamentul 50, partea a doua. Votul este închis. Adoptat. 22. Pentru 15 împotriva obținere. Trecem la amendamentul 10 de la articolul 102, vot pe părți. Uh, partea 1. cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Partea a doua, prin vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 22 pentru, 14 împotrivă, 2 abțineri. Amendamentul 52 devine caduc, amendamentul 11, domnul Turm, uh, pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 12, cine este pentru, împotrivă, adoptat. 53, domnule Verniu, cine este pentru, verificare electronică, votul electronic este deschis la amendamentul 53. Votul este închis. Respins. 16 pentru, 22 împotrivă. Trecem la amendamentul consolidat 2 al verzilor și grupul SND. Aici avem un amendament oral care a fost distribuit tuturor în sală. Dacă doriți, pot totuși să îl citesc. Nu, dacă toată lumea l-a văzut, nu cred că este necesar, iar dacă comisia acceptă să îl voteze, nu știu dacă modifică intenția dumneavoastră de vot. Deci putem vol, vota asupra amendamentului 2 consolidat. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Așadar, amendamentul este adoptat. 53 de mine caduc. Trecem la Uh, articolul 106, amendamentele 55-56, votul este deschis. Votul este închis. 19 la 19, deci respins. Amendamentele 57-58 sunt caduce. Amendamentul 14, cine este pentru? pentru 14 împotrivă. Se adoptă. Amendamentele la 59 la 61 este un vot pe părți, așadar prima parte prima parte a amendamentului 61 acestea sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă partea a doua a amendamentului doamnei Weisgerber pentru împotrivă se adoptă. Ca atare, amendamentul domnului Fox 60 este caduc, votăm pentru 62 împotrivă, respins. Articolul 107, amendamentul 63, domnul Juvin, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 64, cine este pentru, Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Ca atare, 15, 16, 65 devin caduce și trecem la amendamentul 17. Cine este pentru? Deschidem votul electronic. Votul este deschis la amendamentul 17. Votul este acum închis și este respins. 17 pentru, 19 împotrivă, o abținere. Amendamentul 18, cine este pentru? Împotriva. Adoptat. 66, domnul Juvan, cine este pentru? Împotriva. Adoptat. Amendamentul 19, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Și cea de-a doua parte a acestui amendament, cine este pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 68 al domnului Juvan, cine este pentru, împotrivă, adoptat. 69 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 20 amendamentul pentru, împotrivă, adoptat amendamentul 21 în, cu vot pe părți. Prima parte la amendamentul 21. Votul este acum deschis. Votul este închis. Adoptat cu 20 de voturi pentru 16 împotriva o abținere. Cea de-a doua parte a amendamentului 21. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 70 al domnului Parvanova. Cine este pentru? Împotrivă? Va trebui să verificăm electronic. Amendamentul 70. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat cu 27 pentru, 11 împotrivă. Amendamentul de compromis numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Așa încât amendamentul 71 al domnului Juvan devine caduc. Trecem la 72. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 22. Cine este pentru? Împotrivă? Verificare electronică. Votul este acum deschis. La amendamentul 22. Votul este închis. Respins 15 pentru 22 împotrivă o abținere. Articolul 2. Amendamentul 73 al domnului Juvan. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. 74 al domnului Rapti. Cine este pentru? Împotriva. Adoptat. Amendamentul 23 al doamnei Parvanova. Cine este pentru? împotrivă, adoptat. Considerentul nou, amendamentul 24, doamna Parvanova. Mai putem o revota aici? Da, haideți să votăm oricum. La 24. Amendamentele 24 24 și 25 devin caduce și trecem la amendamentul 26 pentru împotrivă adoptat. Amendamentul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru Doamna Verniu retrage amendamentul 27, deci trecem la amendamentul 28 al domnului Juvin pentru, împotrivă, adoptat. Considerentul 17, amendamentul 29. Votul electronic este deschis. Votul este închis. respins cu 15 voturi pentru 24 împotriva. Amendamentul 3 al domnului Turmes. Cine este pentru? Deschidem votul electronic. Votul este închis. Adoptat cu 20 pentru, 18 împotriva, o abținere. Amendamentul 30 al domnului Juvin. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 31 al doamnei Verniu este și acesta retras. Ca atare, votul final, prin vot electronic, votul este acum deschis. Votul este închis. Textul este adoptat cu 38 de voturi pentru, niciuna împotrivă, o abținere. Domnule Turnes, toate felicitările noastre și putem trece la regulamentul um, la care tot domnul Turmes este raportor. Dacă mai dorești să iei cuvântul, la pagina 5, când se ajunge la um, articolul 24, uh, există un amendament oral, dar a fost și acesta distribuit în sală. Să trecem atunci la votarea regulamentului și începem cu um, nu, amendamentul 13 al doamnei Verniu a fost retras. Uh, votăm amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 14, doamna Weisgerber. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 1, domnul Turmes. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul, amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 15, doamna Vreniu. Pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 3 al domnului Turmes. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 16 al domnului Fox. Votul electronic este deschis. Votul este închis. Adoptat cu 24 pentru, 15 împotrivă. Amendamentele 17 și 18. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentele 19 și 20. Domnul Foc și doamna Weisgerber. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentele 21 și 22. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Cea de-a doua parte a amendamentului 21. Cine este pentru? Haideți să votăm electronic. Partea a doua a amendamentului 21. Vot deschis. Vot închis. Adoptat cu 22 pentru, 14 împotrivă, o abținere. 23 devine caduc. 24 al domnului Cine este pentru? Uh, se introduce un amendament oral. Vă rog. Prima uh, frază. Therefore, in Article 11 and Article 59, I would propose this one to be deleted. Propunem ștergerea ei, iar restul textului rămâne ca atare. Cred că um, documentul a fost distribuit în sală, toată lumea l-a văzut. Cine este pentru textul așa cum a fost amendat? Pentru. Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 25, domnul Fox, la articolul 27. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 26 al domnului Verniu. Votul electronic este deschis. Votul este închis. Respins. 15 pentru, 24 împotrivă. Acum, amendamentul de compromis 1, amendamentul consolidat, numărul 1, aveți de asemenea uh, textul pe care domnul Turmes l-a uh, transmis. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Cada are 27 devine caduc și trecem la 28. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 4 al domnului cred că devine caduc. Trecem la 29, doamna Verniu. Nu, acest amendament este retras. Trecem la amendamentul 30 al doamnei Verniu. Cine este pentru? Deschidem votul electronic. Votul este închis. Respins cu 14 pentru, 22 împotrivă. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Ca atare, 31 devine caduc. La fel, 32, 33, 34. Ba nu, acestea sunt retrase de către doamna Verniu. Așa, încât ajungem la 35. Votăm 35, doamna Verniu? Da. Cine este pentru... Deschidem votul electronic. Votul este închis și este respins 14 pentru 23 împotrivă obținere. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul consolidat 1 cu amendamentul oral care a fost transmis. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Ceea ce înseamnă că putem trece la articolul 2, amendamentele 7 și 37. Domnul Turmes și Juvan, cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 38 devine caduc și trecem la amendamentul nou al doamnei Verniu. Nu, acesta este retras. Amendamentul 8 al domnului Juvan. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 10 al domnului Verniu. acesta devine caduc. Este corect? Da, numărul 10 este retras, deoarece am votat deja momentul 26. Trecem la 11. Doamna Weisgerber, cine este pentru? Împotrivă? Respins. Așa încât trecem la votul final, electronic. Votul este acum deschis asupra acestui aviz. Votul este închis și este adoptat cu 37 pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Toate felicitările noastre și aplauzele noastre pentru domnul Turmes. Este uh, un stimulant ca să mai elaborez și alte avize. Vă mulțumesc. Vă rog foarte mult, președintele, mulțumesc. Trecem la ultimele două avize, avizul domnului Bușoi, raportul, mă scuzați, din propria inițiativă asupra Solvit. Dacă părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște astfel încât să putem trece de la farmacovigență la raportul Solvit. Domnule Bușoi, doriți să luați cuvântul pe scurt? I'm very happy that my first report, uh, raised... Sunt foarte fericit că primul meu raport a trezit interesul atâtor colegi, există multe amendamente, le susțin pe majoritatea și cred că toate contribuțiile uh, alcătuiesc un raport pozitiv. Aș recomanda să votați pentru acest raport și în timpul votului voi avea un amendament oral asupra care am căzut de acord și cu alte grupuri politice. Mulțumesc de asemenea raportorilor din umbră, secretariatului IMCO și tuturor asistenților care au muncit la acest raport. Mulțumesc! Mai avem încă multe voturi și suntem în urmă cu timpul. Așa încât vom trece la votarea raportului domnului Bușoi. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 9, doamna Roitova și uh, Hostan se adoptă. Cine este pentru amendamentul 10? Împotrivă. Se adoptă. 11. Pentru, împotriva, a, se adoptă. Doamna Roitova, numărul 13, cine este pentru, împotriva, adoptat. Doamna Steiler, cine este pentru, împotriva, se adoptă. 14, domnul Gre, pentru, împotriva, adoptat. Amendamentul 12, pentru, împotriva, adoptat. Uh, amendamentul domnului Busutil de la PETI, pentru, împotriva, adoptat. Alenatul 6, amendament 16, doamna Roitova, pentru, împotriva, adoptat. De la Comisia PETI, domnul Busutil, cine este pentru, împotriva, adoptat. Amendamentul 17 pentru, împotriva, adoptat. Amendamentul 18, Roitova și Pupachis, pentru, împotriva, adoptat. Amendamentul 19, pentru, împotriva, adoptat. Doamna Steiler, amendamentul 20, pentru, împotriva, adoptat. 21, doamna Roitova, pentru, împotriva, adoptat. 22, doamna Steiler, pentru, Împotrivă. Adoptat. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Prin urmare, putem trece direct la amendamentul 29. Cine este pentru, împotrivă, adoptat. Acum urmează o listă de amendamente din partea Comisiei PETI. Putem să le votăm în bloc? Sunteți de acord? Așadar, în toate uh, amendamentele Comisiei de Petiții de la 3 la 11, 12 de fapt, cine este pentru, împotrivă, sunt adoptate toate. Amendamentul de compromis 2, cine este pentru, împotrivă, nimeni, adoptat. Amendamentul 31 pentru împotrivă adoptat. Alineatul 12, amendament 32 pentru împotrivă respins. 33, domnul Greh, pentru împotrivă adoptat. 35, domnul Steiner, pentru împotrivă adoptat. 34 al domnului Bușoi pentru, împotrivă, adoptat. 37, doamna Roitova, pentru, împotrivă, adoptat. Ca atare 38, 36 devin caduce. Trecem la amendamentul 39. Am putea să uh, votăm toate amendamentele doamnei Roitova în bloc? Da, de la 39 la 43. Le votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 44, domnul Kreutzmann, pentru împotriva adoptat. Și 45, domnul Caras, ca o adăugire, pentru împotrivă adoptat. Ce privește considerentele, amendamentul 1 al domnului Kreutzmann, am putea să le votăm în bloc toate amendamentele vizând considerentele, pentru împotrivă adoptat. Ca atare, trebuie să votăm electronic asupra întregului raport. Votul final așadar, votul este deschis. Aici pot să votez și eu, spune președintele. Vreau să-mi arăt solidaritatea și voi vota chiar și eu pentru, doar ca să vă demonstrez că susțin. Votul acum este închis. 34 pentru 2 împotrivă, o abținere. Felicitări, calde felicitări, domnule Bușoi, la primul dumneavoastră raport, unul plin de succes. Votul final asupra um, definirii unei noi agende digitale pentru Europa. Doamna Tune, doriți să spuneți poate o propoziție? Așa cum a subliniat domnul Turmes, e foarte plăcut să lucrez asupra unui aviz. Cred că, evident, pentru uh, vreau să mulțumesc pentru cooperarea perfectă secretariatului, grupului, ajutorului și de asemenea și raportorilor din umbră. Cred că suntem foarte util cu acest aviz Comisiei de Fond, care este ITRE. Textul lor va îmbunătăți calitatea muncilor. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, așadar, și cred că aici putem să aducem o contribuție la uh, dezvoltarea rapidă a Uniunii Europene în viitor, pentru că la asta va contribui agenda digitală. Mulțumesc, doamnă Tun. Uh, să votăm așadar. Deci, uh, amendamentul 2 la paragraful 1. Cine este pentru, împotrivă, aprobat. Amendamentul 3. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Amendamentul 4. Tun Kelly. Cine este pentru, împotrivă, aprobat. Amendamentul 6. Constantinos Pupakis. Pentru, împotrivă, aprobat. Amendamentul 5. De Jong Aprobat. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Aprobat. Amendamentul 7 a fost retras. Amendamentul 9 de Young. Trebuie să votăm pe acest amendament. Votul este deschis. Vot electronic. Amendamentul 9. Votul este închis. Respins. 15 pentru, 20 împotrivă. Amendamentul 10, Pupakis. Cine este pentru, împotrivă, aprobat. Amendamentul 13, cine este pentru, împotrivă, aprobat. Amendamentul 12 este retras, amendamentul doamnei Roitova. Amendamentul 11, De Young și Kelly. Votul este deschis, vot electronic. Votul este închis. Se respinge cu 13 pentru 24 împotrivă. Amendament de compromis 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se aprobă. Restul amendamentelor sunt caduce. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se aprobă. Deci trecem la amendamentul 21 ca o adăugire. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. 22 pentru, împotrivă, aprobat. 23 pentru, împotrivă, aprobat. 24 pentru, împotrivă, aprobat. 25 pentru, împotrivă, aprobat. 26 pentru, cred că trebuie să Votăm electronic. Votul este deschis. La amendamentul 26, votul este închis. Se respinge cu 13 pentru 24 împotrivă. Amendamentul 27, cine este pentru? Împotrivă. Se aprobă. Și trecem acum la considerente. Amendamentul 1. Amendamentul 1. Cine este pentru? împotrivă, se aprobă. Așadar, supun votului uh, întregul text al uh, avizului, vot electronic, votul este deschis și e ultimul vot de astăzi. Votul este închis. Se adoptă cu 32 pentru, 1 împotrivă și 4 abțineri. Vă mulțumim foarte mult și vreau să mulțumesc călduros tuturor raportorilor pentru că a fost un uh, vot lung, dar foarte important. Vă mulțumesc tuturor. Uh, um, doamnelor și domnilor, am avut o sesiune de vot foarte lungă și am depășit timpul. Cred că sunt o serie de chestiuni importante pe care doamna Weiler dorește să le propună, să le prezinte comisiei. Propun coordonatorilor să ne tăiem timpul uh, reuniunii noastre la jumătate de oră și să dăm jumătate de oră doamnei Weiler. E în regulă pentru coordonatori? Acceptă coordonatorii această propunere? Așadar, doamna Weiler, deci vom termina în jumătate de oră, pentru că după aceea trebuie să avem și reuniunea coordonatorilor. Please. Uh, this room is, is rather small, so we can't have any lot of back... Domnule președinte, mulțumesc. Președintele intervine din nou. Vă rog să faceți liniște. Îi dau cuvântul doamnei Weiler să ne introducă, să ne prezinte subiectul. Președintele, mulțumesc, uh, uh, mulțumesc, spune raportorul, mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu o să am nevoie de jumătate de oră pentru a mă uh, referi la acest uh, subiect. Totuși, trebuie în primul rând să stabilim uh, termenul de depunere al amendamentelor pentru ca grupurile să poată de săptămâna viitoare să facă amendamente. Majoritatea celor care urmăresc dosarul din luna noiembrie, de când am tot vorbit de el, știu exact despre ce este vorba și uh, știu cam în ce direcție merg eu, pentru că ați văzut uh, raportul meu, amendamentele mele. Mă voi concentra asupra punctelor esențiale acum și, esențiale acum și propun ca toată lumea să facă la fel. Uh, mai întâi, audierile cu experții, cu parlamentele, cu reprezentanții parlamentelor naționale și toate întâlnirile cu asociațiile pe care le-am avut au arătat că în cea mai mare parte că majoritatea întreprinderilor sunt uh, tratate în același fel în ce privește indemnizațiile. Este primul lucru pe care îl uh, propun eu față de proiectul Comisiei. Toți, de asemenea, suntem de părere că 5% penalizare e prea mult. Eu, uh, la început, Uh, susțineam ideea a unei penalizări de 2% pentru 30 de zile. Uh, mi se pare totuși că o propunerea de 1% este prea puțin de asemenea și cred că am putea să începem cu 2%, dar nu cu 0,5 sau 1% cum s-a mai propus. Și de asemenea am fixat și un plafon. Al treilea punct pe care l-am discutat aici și am primit semnale în legătură cu el de la majoritatea grupurilor, trebuie să includem între întreprinderile publice de interes general articolul 17 și articolul 18, așa cum știți. Deci am introdus această directivă și am introdus acest principiu în acest articol, adică uh, toate regulile să fie valabile, aceleași reguli să fie valabile pentru Comisie. Am încercat să formulez acest, uh, această idee într-un articol și nu într-un considerent. Cred că asta va trece la vot uh, pentru că ar fi o contribuție importantă. În ce privește dobânzile la plățile întârziate, am păstrat sugestiile Comisiei cu excepția ultimei, unde se spune că pentru o sumă de peste 10.000 de euro uh, rata să fie de 1%, eu cred că e un pic mai mare. Eu am fixat uh, plafonul la 100 de euro uh, ca cheltuiel de recuperare. S-a dorit să se facă o excepție pentru clinici pentru clinicile publice uh, pentru care să poată exista mai multă flexibilitate, să li se dea un termen de plată de 60 de zile, dar este singura excepție, dacă nu oficial e vorba de 30 de zile și în unele cazuri particulare bine justificate putem lua în considerare un termen de 60 de zile. Dar 60 de zile pentru uh, clinici Uh, există multe clinici în Germania care plătesc foarte rapid, însă în Europa sunt țări unde termenele, întârzierile sunt mai mult decât exagerate. Uh, așadar, aș vrea să aflu care sunt sugestiile uh, celorlalți colegi, dar eu am făcut această propunere pentru moment. Exemplul britanic cu liste uh, pozitive, cu liste de bune exemple, este un exemplu inter- interesant. E... M-am informat așadar asupra sistemului britanic și mi se pare foarte interesant. Uh, Nu-i deloc un tigru de hârtie, un tigru fără dinți, ci e vorba de niște reguli foarte ușor de controlat și Trebuie explicat foarte clar ce trebuie să facă cei care vor să fie pe această listă pozitivă. Trebuie să se supună unor controle. Noi propunem uh, statele membre, cred eu, că ar, ar trebui să accepte aceste propuneri. Iată așadar diferitele puncte am vrut uh, de asemenea să țin cont și de rezervele exprimate de comune care s-au declarat împotriva uh, acestei legi și am avut uh, dificultăți pentru că au existat grupuri care nu doreau deloc să existe legislație în acest domeniu, în timp ce existau altele care doreau opusul, ca legea să fie și mai puternică și să se includă eventual și consumatorii. Așadar, s-au exprimat tot felul de puncte de vedere dintre cele mai diverse. Eu am încercat să fac, uh, să ajung undeva la o poziție de mijloc, sper că am reușit și, bineînțeles, ținând cont, uh, am ținut cont de rezervele exprimate de comune, dar am ținut cont și de regulile foarte stricte ale comisiei, cu 5% după 30%, am încercat să, să îndulcesc cumva lucrurile, să, mai, să nu fie chiar atât de dură reglementarea. Iată așadar uh, uh, cu câteva paragrafe pe care le avem de la Comisia Juridică, avem deja amendamente și cred că în final această directivă va îmbunătăți directiva din anul 2000 și m-aș bucura dacă amendamentele dumneavoastră, care vor veni de la noastră, să meargă în sensul întăririi uh, situației MM-urilor, îmbunătățirii lichidităților, pentru a le da o șansă de a rezista mai bine pe piață. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Weiler. Să vedem cine vrea să ia cuvântul. Domnule Schwab, doriți să luați cuvântul numele grupului noastră? Și după aceea, domnul Kreutzmann, Domnul Ruder, domnul Coșusnic, domnul, Io, domnul Young, nu, domnul Young cred că a plecat. Haideți să avem reacții uh, foarte succinte, să nu uităm că suntem în întârziere. Avem și reprezentantul Consiliului aici, domnul O'Brien, și nu sunt sigur dacă doamna Brugman este aici de la Comisie. Ah, ba da, îmi cer scuze, v-ați schimbat poziția în sală și nu vă mai vedeam. Așadar, dacă avem timp, atunci sigur vă vom invita să comentați asupra uh, acestor chestiuni, dar haideți să începem cu domnul Schwab. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi, în numele raportorului din umbră, uh, doamna Hanslick, vreau să-i mulțumesc doamnei uh, Weiler Uh, uh, colega mea nu poate uh, participa la această reuniune și de aceea vreau să mă exprim eu în locul ei. Credem că propunerea doamnei Weiler este, merge în direcția corectă în general. Noi am dorit să o întărim în unele puncte și să o mai îndulcim în altele, însă important este să obținem uh, un tratament egal pe piață pentru toți actorii de piață. V-ați referit la clinici, la spitale și ați spus că e foarte greu să desparți uh, zona privată de sectorul public și să fie reguli diferite pentru unii față de ceilalți. De asemenea, am dorit să păstrăm ideea accesului egal și a tratamentului pentru toți. Uh, în al doilea rând, credem că în evaluarea de impact a Comisiei se arată, a Comisiei Europene, se arată foarte clar că intervenția în uh, asupra autonomiei sectorului privat este necesară, pentru că această problemă a plăților întârziate a devenit atât de serioasă în Europa, încât nu mai poți să spui e vorba de o chestiune de autonomie a sectorului privat. Uh, sunt, e un termen de 30 de zile și după 30 de zile automat se aplică uh, întârzierea la efectuarea plății. Și 30 de zile trebuie să fie termenul și nici o zi mai mult. Așadar, problema cu plata întârziată apare după 30 de zile și trebuie să existe un acord asupra plății Uh, să menținem regula celor 30 uh, de zile. Singurul lucru uh, din directiva din 2000 care a rămas este faptul că 5 sau 6 state membre au legislație națională care precizează uh, aceste 30 de zile. Dacă ar trebui să revenim atunci uh, ar trebui să schimbăm iarăși legislația națională. Cred că 30 uh, de zile e o perioadă excelentă cu uh, excepții, dar numai în situații de urgență. În al doilea rând, în ceea ce privește spitalele, pot să înțeleg Uh, faptul că nu vă convine acest lucru, nici eu nu am fost extrem de încântată. Trebuie să recunosc că uh, situațiile din Europa de Sud și uh, de Est m-a făcut să dau o oarecare să mă gândesc la o situație mai uh, liniștitoare pentru spitale în funcție uh, de uh, asigurările care organismele de asigurări medicale care plătesc și în funcție de plățile prompte făcute de alte organisme. În al treilea rând, Uh, trebuie să nu uităm uh, cine dorește o, o astfel de uh, lege. Este vorba de IMM-uri. Trebuie să ținem cont de această necesitate de a le ajuta. De fapt, asta a fost ideea din propunerea inițială a Comisiei și ar trebui să fie și scopul nostru. Mulțumesc foarte mult, e clar, facem progrese și uh, există niște uh, compromise care se, compromisuri care se conturează. Vreau să reamintesc tuturor că la 2 martie la prânz este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Mulțumesc, uh, doamnă Weiler, pentru uh, ceea ce ați făcut. Înainte de a încheia, iată câteva anunțuri. În primul rând, în ceea ce privește raportul din proprie inițiativa domnului Traskovski, în ceea ce privește uh, spațiul economic european și Elveția, obstacole în calea realizării de pline a pieței interne, coordonatorii au hotărât să extindă uh, termenul pentru acest raport uh, pe